Vom începe imediat ultimul, uh, următorul punct, de fapt, de pe ordinea de zi. Suntem uh, foarte în întârziere. Avem uh, o întârziere foarte mare. Comisia înțelege greacă. Următorul punct, pe ordinea de zi. Este vorba despre um, declarația vicepreședintelui Comisiei um, a doamnei înalt reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate referitor la situația din Ucraina. Nu poate să fie prezentă, așa încât va fi reprezentată de domnul Füle. Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mr. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, doamna Cathy Ashton, m-a rugat să fac următoarele observații.